memorandumurile de înțelegere, domnul Klaus Regling venea și ne da lecții, dar nu venea niciodată în Parlamentul European să ne dea explicații. Am lucrat uh, practic cu o instituție care era într-o stare de excepție economică, fără niciun fel de control democratic. Deci cred că Experiența din ultimii ani a fost uh, una dintre cele mai negative, um, um, cu niște salvări economice care s-au făcut cu un cost social uh, incredibil de mare și fără niciun fel de legitimitate democratică. Deci cred că era important nu doar uh, să includem acest regulament în achiul comunitar fără să atingem nimic altceva, dar cred că este necesar să revizuim profund modul în care funcționează acest mecanism. Nu ne-ar plăcea ca în raport să se reflecte uh, Uh, cum uh, poate contribui uh, bugetul european la mecanismele um, de stabilitate europene, pentru că astfel putem exersa controlul bugetar asupra activității. Nu s-a acceptat această um, chestiune, însă um, am prezentat un amendament și va fi supus la vot. Nouă ne-ar mai fi plăcut să apară în text o chestiune și anume ca viitoarele programe de ajustare să se voteze prin acte delegate pentru a putea să ne exersăm dreptul legal și să le respingem. Însă nici acest lucru nu a fost acceptat. Cu uh, toate acestea vom uh, prezenta un amendament la plen în care se va vota. Și altă chestiune pe care o cerem de mult uh, este analiza impactului social asupra tuturor politicilor desfășurate. În Grecia nu s-a făcut un astfel de studiu și rezultatul a fost un dezastru total. Mai multă capacitate de control asupra numirii directorului, pentru că avem acum uh, anumite atribuții, dar nu, um, într-adevăr, uh, um, într un proces cu adevărat democratic. În ceea ce privește uh, backstop-ul, uh, acesta nu funcționează dacă se impune unanimitate la Consiliu. De aceea cerem ca acest mecanism de salvare să intre ă, în funcțiune automat pe baza anumitor criterii. Unanimitatea în Consiliu nu um, înseamnă că avem ă, un backstop, autentic. Deci nu suntem de acord cu reforma um, propusă. Domnule Urtasun, mulțumim. Domnul Papadimulis să recomandă la GUE. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Avem nevoie de un fond european pentru stabilitate. Bineînțeles că avem nevoie de el. De aceea, domnule Dombrovskis, nu avem nevoie de o un fond european monetar, ceva ce se semene cu fondul monetar internațional. Și asta pentru că noi, grecii, am avut de suferit de pe urma tacticilor greșite folosite de femei. Acum avem un fond de stabilitate europeană. E ceea ce ne spunea doamna Hübner. Ar trebui să facă parte din legislația europeană și să se lucreze pe baza metodei comunitare și trebuie să existe responsabilitate și față de Parlamentul European, nu doar față de parlamentele naționale. Nu ar trebui să lucrăm cu metoda interguvernamentală, ci cu metoda comunitară. Și mai mult, nu ar trebui să substituie acest fond Fondul Monetar Internațional, ci și ceea ce făcea până acum femeiul, dogma Schäuble neoliberalismul, măsurile neoliberale. Așa că ar trebui să se facă modificări pozitive. Ar trebui să existe o responsabilitate și în, și în fața curții de conturi și ar trebui să existe un vicepreședinte al Comisiei care să fie responsabil cu zona euro și cu coeziunea. Altfel nu vom putea. Mulțumesc! Vă mulțumim! Are cuvântul domnul Vali, acum din partea EFDD. Un minut. Președinte, eh, nu possiamo... Mulțumesc, doamnă președinte. Noi, ca grup, nu putem accepta raționamentul care vizează stabilirea unui fond monetar european, pentru că e o dublare a mecanismului european de stabilitate, care devine o instituție. Și până la urmă, ce se propune? Împrumuturi cu condiționalități. Colegul nostru tocmai a spus-o, adică umilim din nou, bunoară, poporul elen, au fost uh, devaluate salariile, impactul financiar a fost devastator într-o țară precum Grecia. Un astfel de principiu vreți să-l instituționalizați, spunând că e mai democratic și mai legitim? E o crimă. Trebuie revăzut o astfel de structură și trebuie pornit de la o analiză a dezechilibrelor profunde din zona euro, pentru că ele există. E nevoie de democrație reală și cred că aici nici vorbă să propuneți așa ceva prin Fondul Monetar European. Mulțumim foarte mult, domnule Valim. Apoi, în numele ENF, domnul Mihal Marușic. Un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vorbim despre piața unică și despre baza acestea, care sunt uh, companiile care, dacă nu uh, fac profit, dau faliment. Aceste mecanisme asigură o piață înfloritoare. Sunt doi factori care um, garantează succes pe piața unică, um, unică um, producția locală și satisfacerea nevoilor clienților. Interferențele uh, pe piața unică uh, ajută companiile care nu sunt eficiente să supraviețuiască, dar ele ar trebui să uh, dea faliment un fond european ar fi încă un mecanism care ar interfera um, cu funcționarea pieței uh, într-un mod care contravine principiilor pieței unice. Dezvoltarea companiilor eficiente ar fi stopată, iar companiile ineficiente ar supraviețui când ar trebui să se prăbușească. Dacă punem la dispoziție fonduri pentru salvarea acestor companii, uh, vom uh, oferi privilegii de oligarh multinaționalilor și aceasta reprezintă o formă de discriminare împotriva celorlalte companii. Deci noi uh, răspândim mecanisme de sancțiuni, sancțiuni mari pentru eficiente și, sub, și subvenționăm ineficiența și este păcat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Marușic. Are acum cuvântul pentru neafiliați doamna Sofie Montel, un minut. Chers collègues, en 2010, la Troïka, composée de la Commission européenne, de la... Dragi colegi, BCE și FMI au impus măsuri de austeritate fără precedent poporului grec, care rapid s-a regăsit în mizerie. Acest spectacol v-a trezit pofta, pentru că acum reclamați un FME și scrieți negru pe alb. Misiunea prima acestui Fond Monetar European ar fi de a furniza asistență financiară tranzitorie statelor membre care au nevoie. Dar, sigur, pe baza unor condiții specifice, convenite în programele de ajustare. Ori știm noi ce înseamnă aceste programe de ajustare. În Grecia, Pensiile au fost reduse drastic, salariile s-au prăbușit, companiile au fost privatizate și șomajul a explodat. Dar iată, orizontul de nedepășit al europeismului, ordonat de Germania, care conduce Europa cu mână de fier. Un lucru e sigur, dragi colegi, dacă nu mai aștept mare lucru de la mișcarea suveranistă din Franța, pot măcar să contez pe voi ca să faceți Europa detestabilă pentru popoare și insuportabilă pentru națiuni. Mulțumim, doamnă Montel. Acum am încheiat runda lor de cuvânt numele grupurilor. Acum vorbitori în nume propriu, începând cu domnul Ferber, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi, stimate colege. În criza financiară și a datorilor suverane am putut, suveran, am putut constata un lucru. Mecanismul european de stabilitate și, uh, și predecesorul său și-au dovedit valoarea. Pe s-au luat hotărâri pe baza unei reguli clare. E un lucru important ceea ce s-a cerut de la Comisia Europeană. FME și ESM au ne-au asigurat de faptul că programele din Portugalia, Grecia, Spania au fost niște programe de succes. Putem ajunge la o concluzie logică. Ceea ce și-a dovedit valoarea nu ar trebui să fie pus acum sub semnul întrebării. Ne putem îngândi cum la la ce să ne gândim, cum putem să îmbunătățim Fondul Monetar European, Mecanismul European de Stabilitate, de exemplu, printr-un acord interinstituțional. Însă, până la urmă, aceste mijloace financiare sunt puse la dispoziție de statele membre. Înseamnă că, până la urmă, și bugetele naționale și parlamentele naționale, bugetele naționale și parlamentele european, europene ar trebui să fie naționale ar, fi trebuit, ar trebui să fie responsabile de control. E important acest principiu. De aceea există propuneri care vin din partea colegilor în care se în care spuneau că ar trebui să voteze prin majoritate pentru programele financiare, că ar trebui să existe un ministru pentru finanțe în Uniunea Europeană. Ei bine, nu ar trebui să fim pentru acestea. Responsabilitatea este principiul cel mai important aici. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Ferber. Acum are cuvântul doamna gardiazabal Rubial. Două minute. Muchas gracias, presidenta. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule comisar, de la începutul crizei economice au devenit evidente deficiențele arhitecturii euro și mai ales necesitatea de a continua să lucrăm și să aprofundăm uh, Uniunea Economică și Monetară. Este adevărat că s-au făcut pași în acest sens, mai ales în direcția reducerii liste, uh, riscurilor, însă rămân multe de făcut. Trebuie să completăm sistemul european de garantare a depozitelor și să avem un adevărat uh, buget al zonei euro care să permite statelor din zona euro să se apere, să protejeze împotriva noilor crize economice. Sub umbrela Uniunii Economice și uh, Monetare, dezbatem acum reformarea mecanismului european de stabilitate, care deja a fost pus uh, pe picioare în 2012, dar uh, care trebuie să fie modificat. Considerăm că acest mecanism European de Sănătate ar trebui să fie uh, încadrat în uh, cadrul juridic al Uniunii. Dacă ar fi așa, um, ar putea fi gestionat uh, conform metodelor comunitare și ar ajuta coordonarea politicilor economice și fiscale care și ar care, lucru care acorda mai multă legitimitate uh, democratică. Ar fi bine ca bugetul european să poată contribui la acest mecanism, pentru că astfel Parlamentul European ar putea exersa controlul bugetar și uh, Curtea de conturi ar putea uh, să joace rolul de auditor extern. Specialiștii au denunțat în repetate rânduri condiționalitatea abuzivă și ajustările excesive care au fost impuse uh, țărilor uh, sub mandatul Troicăi. Prejudiciul a fost recunoscut chiar și de unii conducători ai Uniunii Europene. Uh, și de aceea în viitor cerem de asemenea ca programele de ajustare să țină cont de impactul social al măsurilor propuse pentru a nu uh, repeta erorile trecutului. Uh, realizez că acestea nu sunt decât recomandări ale Parlamentului European și că de fapt nu au niciun fel de valoare juridică, însă au o valoare politică. Prin urmare sper să le luați în calcul. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Luche, un minut. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, la început exista un tratat pentru acest mecanism european de stabilitate. Apoi, tratatele au fost încălcate și a revenit acest ISM, mecanism european de stabilitate. Acum vorbim despre înlocuirea acestuia cu un fond monetar european. Din nou s-ar încălca tratatele. Uniunea Europeană nu are niciun fel de competențe pentru a înființa un fond monetar european. Nicăieri, în tratatele europene, nu există așa ceva, înființarea unui fond Fond Monetar European. Este un nou exemplu în care ni se arată că Uniunea Europeană încearcă să-și ia tot mai multe competențe. Experiențele pe care le avem până acum au fost unele proaste, când, Uniunea, când s-a implicat în, un, un, în uh, domeniul monetar, am ajuns la o criză importantă. Apoi, când s-au depășit competențele pe azil și migrație, ne-am confruntat cu o criză a migrației. Și acum, ce dorim să facem? Să mai existe aceste competențe macroeconomice, să fie responsabilă Uniunea pentru stabilitatea financiară. Nu, se contravine tratatelor, nu există niciun motiv pentru care să se acționeze așa. Răspunzătoare sunt conform tratatelor statele europene. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Urmează acum Nils Torvalds. Thank you. Well, listen to this discussion. Mulțumesc. În astfel de dezbatere adesea Eh, am senzația că suferim de amnezie economică. Vorbim ca și cum disparitățile economice ar fi apărut cu o dată cu moneda euro. Și v-aș da un singur exemplu. Întoarceți-vă. În anul 1956, în istoria britanică, ce s-a întâmplat în Marea Britanie în 1956? Un deficit și o liră sterlină supraevaluată și a existat o criză puternică. Crizele și disparitățile economice au existat în Europa încă de la începutul istoriei. Și chiar dacă e foarte populară um, denigrarea Germaniei, exista și un neamț foarte bun. Și a spus la Consiliul uh, European, suntem gata să dăm 30% din surplusul monedei noastre europei ca punct de plecare bani pentru a porni un fond monetar european, dar cu o condiție. Trebuie să fiți în măsură să vă controlați economiile, să le administrați. Și dacă nu vă puteți administra corect economiile, nu trebuie să veniți aici și să dați vina pe alții pentru ceva ce n-ați făcut chiar voi la voi acasă. V-aș ruga să recitiți istoria ca să înțelegeți despre ce e vorba. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Torvalds. Următorul vorbitor, doamna Niriada, un minut și jumătate. Sunt de acord cu antevorbitorul meu, pentru că, într-adevăr, deși e vorba aici de crearea unui nou mecanism, nici mai contează cum îl numim, mecanism de stabilitate sau fond monetar european, nici nu mai contează uh, Înțeleg că e nevoie de un astfel de mecanism, dar ca irlandeză trebuie să înțelegeți de ce sunt și sceptică și de ce nu sunt neapărat pentru. Dacă luăm cazul Irlandei, um, ca și alte state, precum Grecia, încă plătim pentru această um, salvare economică pe care am primit-o acum câțiva ani și vom plăti până în 2040. Este foarte greu pentru noi să uh, rămânem optimiști că un astfel de mecanism va funcționa în favoarea noastră, mai ales Um, având în vedere că mulți oameni în Irlanda suferă de pe urma crizei locuințelor, nu își pot uh, lua un credit ipotecar de la bancă, avem uh, cele mai mari rate ale dobânzii la credite ipotecare, foarte mulți oameni sunt în criză economică în Irlanda, nu își pot câștiga existența, prin urmare, de ce am fi optimiști că poate funcționa un astfel de mecanism? Uh, el trebuie să fie transparent, responsabil și încă ceva. Băncile de acasă nu plătesc nici uh, un cent de impozite și cu toate astea fac profite uriașe. Contribuabilii ar trebui să fie pentru un astfel de mecanism. Eu nu sunt foarte optimistă și nu cred că nici uh, irlandezii nu um, ar fi uh, pentru. Cred că este necesar, dar nu cred că e făcut bine. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Niriada. Următorul vorbitor este domnul Pedicini, un minut și jumătate. Evidente. Scusate, ma a che co- Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze, dar de ce avem nevoie de un nou fond monetar european? Există alte bănci franceze și germane care trebuie să fie salvate? Spunem nu, nu mulțumim. Am contribuit deja. Avem deja o asemenea experiență din 2010 când cu această scuză de a salva Grecia și Spania, Italia a trebuit să plătească 60 de miliarde în 3 ani. Ca, bani care au ajuns în băncile franceze și germane. Acum, Spania, Grecia au văzut doar o parte mică din acești bani. Acest fond monetar european va duce la și mai multă instabilitate financiară și nu stabilitate. Aceste împrumuturi sunt folosite de Franța și de Germania, astfel încât să forțeze aceste state să se restructureze, lucruri care intervin asupra suveranității economice și financiare. Peste câțiva ani ne vom afla din nou aici, îl vom asculta pe viitorul președinte al Comisiei care își va cere scuze, cum a făcut-o și Juncker, își va cere scuze Greciei atunci când au, s-a distrus femeiul. Regulile de austeritate merg împotriva creșterii economice și duc la recesiune. E timpul să schimbăm cursul și statele membre sunt cele care trebuie să aibă politici economice extinse astfel încât să lupte împotriva uh, șomajului. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Pedicini. Urmează acum domnul Ellison, un minut și jumătate. Mulțumesc. Azi vorbim de lansarea unui fond monetar european pentru moneda unică imaginată de statele membre Și la introducerea monedei euro nu se vorbea deloc de condițiile de astăzi. Introducerea euro a fost o uriașă eroare. Nu a făcut decât să antreneze o serie întreagă de probleme economice în Uniunea Europeană și v-aș da exemplu datoria, slaba creștere economică. Țările din afara zonei euro, cum e Norvegia și Suedia, suferă mult mai puțin. Uh, țările de jos au deja împrumuturi de zeci de miliarde care au fost acordate unor țări precum Grecia și Cipru, care nu respectă criteriile de aderare la moneda euro, așa numitele criterii de convergență. Doamnă președinte, euro nu e ceva ce să ne aducă bani, ci e ceva ce ne ia bani, iar Fondul Monetar European ar fi o modalitate de gestionare a crizelor și există un drept de veto al parlamentelor naționale care ar dispărea, iar parlamentul olandez nu are nimic de câștigat. E limpede că noi suntem împotriva unui fond monetar european. Propunem ca mecanismul uh, de stabilitate uh, să fie dărâmat cât mai rapid. Mulțumesc! Can we fix it? Voimme siis jatkaa. We can go on. Haideți să continuăm, spune președinta. Domnul Karas, două minute. Herr Vizepräsident, Frau Doamnă președinte, domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor, Parlamentul European de ani întregi își dorește să se dezvolte în continuare mecanismul european de stabilitate, să devină un fond monetar european. Am făcut-o prin intermediul rapoartelor noastre în care vorbeam despre consecințele pe care le-a avut cea mai mare criză socială și financiară am avut un raport din propria inițiativă cu privire la supravegherea și controlul troicăi. Sunt lucruri pe care le facem și astăzi. Suntem convinși că astfel vom putea să tragem și mai multe învățăminte de pe urma crizei financiare și a datoriilor suverane. O economie mai puternică și o și crearea unei uniuni economice și monetare. Acestea vor duce la stabilitate în Uniunea noastră. Ne dorim ca acest fond monetar european, bineînțeles, să respecte regulile comunitare, să se afle sub controlul Parlamentului European și nu să fie un fel de instrument interguvernamental. Ne dorim ca acest fond monetar european să ajute la stabilitate, stabilitate pentru statele membre care au nevoie de ajutor doar în condiții foarte stricte departe și importante sunt reformele care trebuie să intervină aici. Ne dorim ca acest fond să aibă cel puțin 500 de miliarde de euro și în anumite circumstanțe să facă parte din bugetul european. E important și în ceea ce privește Uniunea Bancară. E un fond necesar astfel încât Europa să devină mai independentă, să devină mai stabilă, euro, moneda euro să fie consolidată. Și e nevoie de toate acestea pentru o Europa care să poată să răspundă la provocările care o așteaptă fără intervenții din exterior. Și e important acest fond pentru programele Comisiei Europene. Noi ne dorim să existe o asemenea evoluție și rugăm statele membre să facă tot ceea ce pot, astfel încât să se asigure că vor exista, ca, va exista cadrul de care nevoie pentru a acționa așa. Vă mulțumim, domnule Caras. Urmează acum doamna Bresa un minut. Președinte, signor vice... Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule vicepreședinte, um, dragi colegi, trebuie să spun că mi se pare amuzant că colegii suveraniști cer dreptul țărilor să își ia propriile decizii, când de fapt Fondul Monetar European, care ar fi uh, în continuare numit uh, ISM și nu IMF, a fost, de fapt, folosit și până acum prin decizii luate mai ales de statele membre. și nu din cauza că s-ar fi implicat foarte mult Uniunea Europeană. De la acest punct de plecare pleacă acest raport au fost probleme pentru că fondul avea un caracter interguvernamental și doreau ca Fondul Monetar European să aibă legitimitatea cuvenită. De aceea trebuie, vreau să subliniez că el trebuie să devină parte din dreptul european, mai mult decât este la ora actuală. Trebuie să-i dăm parlamentul, Parlamentului puteri de supraveghere și uh, trebuie să pornim de la nume Um, dacă în continuare uh, ar trebui să-l numim uh, ca înainte, ar fi confuzii, cum se întâmplă mereu. Doamna să aveți un cartonaș albastru de la domnul Etheridge. Îl uh, acceptați? Se pare că da. Domnul Etheridge are cuvântul. 30 secunde. Mulțumesc. O întrebare reală. Ați folosit un cuvânt care a fost foarte uh, interesant, suveraniști. Uh, uh, n-am mai auzit cuvântul în acest context până acum. Ce înțelegeți prin suveranist? Îl folosiți peiorativ sau descriptiv? M-a surprins când ați vorbit și nu vreau să ridic un cartonaș albastru în această seară, dar trebuia să vă pun această întrebare. Îmi puteți explica cum definiți suveranistul? Certamente. Eh, sovranista... Eh, eh... Sigur, că da, suveranistul, din punctul meu de vedere, este o persoană care consideră că în Uniunea Europeană toate competențele trebuie să revină statelor membre individuale. Toate trebuie să fie uh, uh, gestionate la nivel interguvernamental. Federaliștii, ca mine, consideră că statele, dacă statele membre nu pot gestiona o chestiune, trebuie gestionată la nivel european. Uh, moneda este uh, un astfel de uh, lucru care trebuie guvernat la nivel european. Mulțumesc. Mergem mai departe cu ordinea de zi. Nu, cu vorbitorii. Ehm, domnul Cusmic, un minut. Să Mulțumesc, domnul președinte, domnule comisar. Vreau să mă exprim în această dezbatere și mi-aș exprima speranța că vom consolida stabilitatea financiară a Uniunii, ameliorând încrederea în zona euro și capacitatea de creștere economică. Organizațiile interguvernamentale curente, cum e și uh, mecanismul de stabilitate care funcționează la nivel uh, interinstituțional prin cooperarea Parlamentului European cu parlamentele naționale, are reguli de transparență, acces la documente, toate sunt instrumente care sporesc uh, legitimitatea democratică a deciziilor luate și mi-aș exprima speranța că acest fond nou și orice alte schimbări aduse la funcționarea sistemului monetar european se vor aplica în mod adecvat statelor care nu sunt în zona euro și nu vor bloca integrarea europeană pe piața unică, că nu Uh, va bloca competitivitatea zonei euro sau a celorlalte state membre și nici capacitatea de a lua decizii a celor state care nu sunt în zona euro. Aceste țări trebuie să aibă acces egal la fondurile europene. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune președinta. Acum, următorul vorbitor, domnul Omar și un minut. merci. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Avem o experiență de un deceniu de politică de austeritate, un eșec mare peste tot în Uniunea Europeană, însă se pare că aceste experiențe nu au fost de ajuns. Mark, Macron și Merkel nu au găsit nimic mai bun decât să inventeze acum o nouă instituție antidemocrată, și anume Fondul Monetar European, fără niciun fel de control din, parle- din partea Parlamentului European. Acest fond nu va face decât să distrugă ca, FM- ca femeiul statele aflate în dificultate. Și vor impune această doxă neoliberală. De fapt, Europa lui Macron și Europa lui Merkel înseamnă de fapt o mașinărie care afectează democrația, nu face nimic pentru popor și face totul pentru bănci. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, vă mulțumesc, stimați colegi! Acum are cuvântul domnul Etheridge. Un minut și jumătate. Thank you, Mr. President. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Ce, cât de util uh, ne va fi acest fond monetar european? Ce util va fi? când uh, sunt țări, organizații, uh, companii care sunt în dificultate, veți lua banii contribuabilului și, și îi veți arunca pe geam. Foarte util când uh, țările acestea sunt deja în zona euro. Singura problemă este că aceste țări, aceste economii, organizații și firme au dificultăți în limitele, în constrângerile acestei zone euro pe care le, în, în care le-ați băgat. Aceste economii Trebuie să se autoreglementeze, firmele neprofitabile trebuie să se prăbușească. Mecani- mecanismele uh, capitalismului sunt păcătoase, așa Dar mai bine folosim banii contribuabilului ca să reparăm ce nu funcționează. Dar eu sunt un om care vreau să întind o mână de ajutor. Și noi suntem într-o sală plină de oameni care sunt la fel. Nu puteți să uh, Uh, aranjați jocurile pieței. Nu faceți decât să risipiți miliarde de bani ai contribuabilului pe proiecte imposibile și o faceți iar. Mulțumim. Dăm acum cuvântul domnului Le Breton. Un minut și jumătate. Mulțumesc. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Zona euro este fragilă în mod intrinsec pentru că regrupează state al căror nivel economic e mult prea heterogen. Uh, iată exemplul Germania versus Grecia. Premiul Nobel pentru economie, Joseph Stiglitz, a explicat-o. Deci, următoarea criză financiară va spulbera UE. Tocmai de aceea, acum se caută garanții tot mai constrângătoare. Fondul uh, European de Stabilitate Financiară creat în 2010. A urmat în 2013 mecanismul european de stabilitate acesta, considerat prea interguvernamental, acum se dorește să fie transformat în fond monetar european încă și mai integrat. Acest nou instrument va fi un organ european uh, cu puteri de pline. Deci e vorba de o nouă atingere la suveranitatea națională. Iată de ce sunt ostile acestui proiect. Este evident că acest FME uh, va prelua drept model FMI-ul și va condiționa ajutorul către state prin realizarea unui program de privatizări, de austeritate,

Cred că această dezbatere confirmă faptul că acest Parlament își dorește să existe o reformă a mecanismului european de stabilitate, o reformă care să ducă spre mai multă stabilitate și să ajute. Însă, vorbim despre un mecanism de stabilitate care să facă parte din cadrul juridic în Uniunea Europeană și care să fie supravegheat de Parlamentul nostru. Și mai există și o dimensiunea independenței față de femei. Ne dorim să avem acum o nouă pagină în care să fim independenți de femei. E important să învățăm din lecțiile din trecut, ce s-a întâmplat cu programele din trecut. Însă trebuie să ne gândim și cum vor arăta consecințele sociale. Acestea trebuie să fie verificate. Cred că acestea sunt elementele importante în raportul care urmează să fie votat. Consiliul și Comisia ar trebui să asculte cu atenție Parlamentul, pentru că până la urmă noi îi reprezentăm pe cetățenii europeni. Vă mulțumim! Stimate coleg, acum are cuvântul domnul Marias. Un minut, vă rog. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, a curs multă cerneală pe multe documente pentru crearea Fondului Monetar European, precum și mult urâtul FMI care a distrus multe țări și societăți. Ultima victimă a acestuia a fost Grecia. I-au, i-au uh, lipsit uh, pe oameni uh, de multe lucruri iar motivele care au dus uh, țările din zona euro la prăbușire nu au fost atacate. Uh, fondul a fost structurat pentru a servi intereselor germane. Zona euro funcționează pe baza cămășii de forțe a um, pactului stabilității și uh, se impune ajustare, um, ajustare bugetară. BCE-ul ar trebui să fie împrumutătorul de ultimă soluție, ar trebui să fie decentralizată și ar trebui să există o unitate monetară în funcție de participarea la capitalul BCE. Mulțumesc. Domnul Rozati, domnule. Uh, thank you, President. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Întâi de toate vreau să felicit Comisia pentru că a pregătit această propunere și sunt convins că facem un mare pas înainte când vine vorba de consolidarea Uniunii Economice și Monetare. Fondul Monetar European va absorbi și înlocui mecanismul european de stabilitate ca un mecanism cheie anticriză E o acțiune care umple o lacună importantă în sistemul existent al guvernanței în uh, zona euro în principal. Care ar fi sarcinile acestui fond? În primul rând, FME-ul ar oferi asistență statelor membre care se află în dificultăți financiare. Uh, se poate spune că acesta are și rolul mecanismului de stabilitate, dar eu cred că se poate face într-un mod mai eficace și mai prompt. În al doilea rând, o altă sarcină um, ar fi aceea de backstop vis-a-vis -vis de bănci, bănci care ar putea intra în bucluc financiar. Deci, există o șansă că dacă se oferă asistență financiară atât statelor cât și băncilor, am putea să întrerupem cercul vicios al datoriei suverane. Apoi, ar fi uh, o instituție neutră din punct de vedere fiscal, astfel oferind garanții că nu se va transforma într-o, într-un mecanism de transfer monetar permanent. Și mai multe avantaje din punct de vedere al guvernanței. Uh, instituția ar fi mult mai eficace, pentru că fiind parte a cadrului juridic al UE, uh, mecanismele de luare a deciziilor ar fi mult mai rapide și, deci, am putea fi în mai bună măsură să ne confruntăm cu situații de criză. O singură rezervă din partea mea. Nu trebuie să considerăm femeiul ca și o <laughs> competitoare a femeiului și aș face un apel la comisie să deseneze în așa fel soluția pentru ca să putem continua, să avem acces, să beneficiem de sprijinul femeii la nivel internațional. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Acum are cuvântul doamna Toma. Vă rog. Merci, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Criza economică din 2008 a dus la lumină care sunt consecințele unei uniuni care nu e completă, în care nu s-a ajuns la solidaritate economică așa că e neapărat indispensabilă înființarea unitorii, Uniunii Economice și Monetare. Vreau să le mulțumesc raportorilor pentru eforturile depuse și salut acest text în care intervin acum și securitatea de a, și faptul că se poate interveni coordonat în caz de criză economică în statele membre, nu doar pentru beneficiile lor, ci și pentru a, a evita anumite reacții în lanț în zona euro. Așa că e important să se treacă din acest cadru interguvernamental. Există acum reguli, reguli dictate de Pactul de Stabilitate. Există un mecanism de gestionare din partea Parlamentului pentru acest fond de control. fără să existe codecizie, fără să existe transparență, fără participare democratică, această logică pe care o creăm acum va duce la probleme în politica monetară. Și știm care sunt consecințele unei asemenea politici pe serviciile publice și pe ceea ce se întâmplă cu sărăcia. Vă mulțumim. Acum are cuvântul doamna Tomașici. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. La începutul acestui raport se spune că introducerea monedei euro a fost una dintre cele mai mari realizări ale proiectului european. Însă depinde pe cine întrebi. Trebuie să întrebăm poate pe italieni sau pe greci. Euro a fost util pentru că a uh, centralizat și mai mult uh, Uniunea Europeană și-a redus spațiul de manevră al statelor membre. Același lucru va fi realizat și prin Fondul Monetar European. Um, a fost uh, utilă transformarea în mecanismului de stabilitate în uh, acest fond, a fost util în timpul crizei, însă acum se încearcă uh, transformarea mecanismelor de criză în ceva permanent și se încearcă eliminarea modurilor de acordare de sprijin financiar. Nu este necesar să mergem până acolo. Doamna Pieti Kainen are cuvântul două minute eurooppalaisen valuuttarahaston perustaminen on looginen jatko sille. Mulțumesc. E un pas logic înainte stabilirea unui FME în, ca urmare a mecanismului de stabilitate înființat după marea criză. Statele membre au dovedit că nu se pot descurca singure în situație de criză nu și-au evaluat corect capacitățile financiare. Și împreună cu măsurile 2-pack și 6-pack, FME-ul va fi un uh, element coerent. Va deveni un actor uh, independent în viitor, cred eu, care va putea opera în cadrele juridice ale Uniunii Europene și nu uh, potrivit proceselor decizionale din statele membre. Ar trebui să fie un organism oficial care ia decizii bazat pe reguli asupra care am căzut cu toții de acord. Asta eu zic că e necesar atunci când ne uităm la stabilitate pe termen lung. Sincer, credeți oare că statele membre pot lua astfel de decizii cu aceleași criterii când vorbim de un pachet de susținere pentru Germania, Franța, Malta sau Cipru? vor fi oare criteriile mm-hmm. identice pentru aceste țări? Dacă ne dorim un mecanism care să poată opera în mod predictibil pe piață și să fie și credibil, e nevoie de un fond monetar pe termen lung, care să aibă un statut independent, fără nicio presiune din partea statelor membre. Deci, iată-ne, suntem unde suntem în procesul decizional și, în mod logic, cred că acum facem un pas suplimentar înainte pentru a ieși din confuzia pactului de stabilitate și creștere. Dar încă mai rămân multe de făcut. Fondul Monetar European trebuie dezvoltat pentru uh, consolidarea UE. Mulțumim, spune președintele. Acum dau cuvântul domnului Gaier. Un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă impresionează abilitățile dumneavoastră lingvistice. Doamnelor și domnilor, această propunere făcută de Comisia Europeană și anume că pactul de stabilitate și creștere să fie introdus în cadrul juridic e un lucru bun. Doar așa poate să existe un control un control democratic garantat de Parlamentul European. Consiliul nu ar trebui să tot amâne acest subiect important. E clar că structurile de guvernanță din zona euro trebuie să fie în continuare dezvoltate, dar e nevoie și de un asemenea fond, astfel încât să fie absorbite șocurile asimestrice. Acest fond trebuie să facă parte din întreaga structură financiară a Uniunii Europene. Nu trebuie să fie o dublă structură. E clar că poate să existe un buget al zonei euro, doar dacă există mijloace în cadrul financiar multianual în acest sens. Și de aceea această fixație pe 1% din PIB, la care tot rămân anumiți șefi de stat și de guvern în negocieri, e o cale falsă. Dacă ne dorim ca Uniunea Europeană să aibă rezultate, are nevoie și de mijloace. Așa că trebuie să existe mijloace proprii pentru bugetul european. Ar fi un lucru inteligent din punct de vedere economic și politic. De aceea ar fi important să existe este o taxă digitală, o taxă pe tranzacțiile financiare, care să fie toate utilizate pentru acest buget euro. Mulțumesc! Vă mulțumim și acum are cuvântul domnul Kelly, două minute. Mulțumesc! Salut înființarea unui uh, fond monetar european pentru a garanta o mai mare răspundere pentru uh, dezvoltarea uh, programelor de asistență monetară pentru statele membre. FME ar trebui să aibă o răspundere mai mare pentru crearea programelor de asistență financiară, dar ar fi important ca decizia să aparțină în continuare statelor membre. Următorul buget european poate promova creșterea durabilă și poate introduce forme eficiente și ne poate ajuta să creăm o societate mai bună care, ne îmbună, care îmbunătățește viețile tuturor cetățenilor noștri. Cred că viitorul Uniunii Economice și Monetare trebuie să uh, consolideze stabilitatea financiară și să câștige, uh, recâștige uh, încrederea publicului trebuie să finalizăm uniunea uh, bancară și să consolidăm mecanismul de stabilitate. Trebuie să ne concentrăm și pe uniunea piețelor de capital care au un potențial econ, extraordinar uh, pentru uh, companiile europene și ar fi complementare la un program de investiții european. Uh, participarea la această inițiativă, se spune în acest raport, ar trebui să fie uh, permisă tuturor statelor membre, nu doar celor din zona euro și salut acest lucru. Se, de asemenea, salut faptul că se face apel ca uh, Fondul Monetar European să aibă suficientă expertiză pentru a uh, ajuta procedura de luare a deciziilor. Și uh, procesul uh, în Consiliu este uh, lent, însă uh, nu este pentru prima dată când Parlamentul dă dovadă de rapiditate și inițiativă în interesul uh, cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, domnule uh, Kelly. Domnul Stant, un minut. Mulțumesc! Un progres pe FME rămâne problematic dacă diviziunea politică la baza deciziei nu se rezolvă înainte. Zona euro trebuie să fie consolidată. Instituțiile care îi supraveghează operațiunile și o protejează de efectele crizei. Astfel, vorbim de centralizarea instituțiilor și a funcțiilor. Totuși, persistă neîncrederea în statele membre în special în cele mai mici, dar nu doar acolo. Propunerea făcută merge în direcția federalizării, o federalizare pe care aceste țări nu o doresc și o consideră prematură, insistând că femeul trebuie integrat încă de pe acum în metoda comunitară, exacerbează această tensiune politică și blochează uh, progresul. Aranjamentele interguvernamentale vor uh, încetini dezvoltarea femei. Poate că e mai bine să avem un femeie care demarează lent decât unul care merge prea repede. Mulțumesc! Mulțumim! Acum dăm cuvântul domnului Seinfeld. Două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre un element important al pieței unice. Important pentru economie și eficiența economică. Apoi, ce mai intervine aici? Când lipsa de creștere se transformă în recesiune, nu doar companiile și bugetele naționale au de suferit, ci și cetățenii. Și e cel mai mare păcat. Așa că Uniunea Europeană are nevoie de un mecanism puternic pentru a stabiliza fluctuațiile financiare. Statele membre au nevoie de sprijin în perioadele de recesiune. Așadar, mecanismul de stabilizare și Fondul Monetar European ar putea să reprezinte o soluție la toate aceste probleme. Eu nu voi discuta acum despre numele fondului pentru că există alte chestiuni mai importante, de exemplu, transferul de competențe sau unanimitatea și schimbarea spre vot cu calitate majoritară, majoritar în sistem. Și încă o chestiune importantă. Cine vor fi beneficiarii de pe urma sprijinului acordat prin Fondul Monetar European. FME-ul ar trebui să garanteze și un mecanism de protecție pentru fondurile de restructurare. Trebuie să spun că eu consider că acest mecanism trebuie să fie unul de natură permanentă și trebuie să fie bine ancorat în cadrul juridic al UE ca să fie eficient. Vă mulțumim. Are cuvântul acum doamna Vaidere, două minute. Președinte, godate colegi. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, vreau să îi felicit pe raportor și să îmi exprim satisfacția că lucrăm din nou activ uh, la probleme delicate din punct de vedere politic. Faptul că la care Consiliul nici măcar nu a început să lucreze. Susțin uh, în totalitate mecanismul european de stabilitate. E foarte important să îl reformăm dacă dorim uh, să uh, fim pregătiți pentru viitor și să ne creăm uh, instrumente de combatere a viitorilor crize. Doar 19 din statele membre UE sunt membre ale zonei euro. Cooperarea economică și monetară sunt mai, este mai dificilă în caz de um, criză economică sau alți factori macroeconomici negativi. Trebuie să înființăm un model de cooperare care permite tuturor statelor membre să își uh, elaboreze soluții de acordare de sprijin uh, rapide și eficiente. Fondul Monetar European indiferent cum îl numim, dacă este integrat în uh, cadrul legal european, ar fi vital pentru a asista statele membre în dificultate. Este important ca statele membre să aibă drept de decizie. Este important de asemenea să evităm suprapunerile cu alte instituții, însă nu este suficient acest lucru astăzi. Dacă vrem să uh, creăm un instrument transparent și eficient, trebuie să extindem uh, instrumentarul mecanismului de stabilitate, incluzând mai multă răspundere democratică față de Parlamentul European și față de statele membre. Extinzând uh, cutia cu instrumente al mecanismului de stabilitate, trebuie să realizăm un echilibru între solidaritate și răspunderea statelor membre. Uh, statele membre cu dificultăți vor trebui să-și asume o răspundere mai mare față de cetățenilor și față de cetățenii altor state membre UE. Sunt de acord. Când reformăm mecanismul european de stabilitate, este necesar să, sus- să subliniem mai mult susținerea statelor membre decât a băncilor. Trebuie să fim deschiși, onești cu cetățenii noștri Vedem că adesea statele membre au opinii diferite, însă aceasta reprezintă o ocazie bună de a reforma mecanismul și de a, a realiza un rezultat pozitiv. Mulțumesc uh, foarte mult, Ineze. Nu sunt solicitări uh, de intervenție la uh, spontană, așa încât îi voi da cuvântul vicepreședintelui Dombrovskis, în numele Comisiei. Aveți cuvântul. Mr. Chair, Domnule președinte, stimați eurodeputați, <clears throat> am ascultat cu atenție dezbaterea dumneavoastră și e un exemplu în plus de, al vitalității dezbaterilor din Parlament. Nu putem decât să susținem astfel de reflexii despre viitoarea uh, ducerea la bun sfârșit a arhitecturii Uniunii Economice și Monetare. E clar că munca ne stă încă în față. Propunerea curentă e un pas în direcția cea bună și aș reitera motivele pentru care e așa. 1. Integrarea mecanismului de stabilitate în cadrul juridic al UE ar aduce o mai bună articulare a susținerii pentru stabilitate în caz de criză pentru statele membre. Ca să nu mai vorbim de coordonare și supraveghere a sectorului financiar, Comisia, Consiliul și BCE joacă un rol cheie în această privință. Am putea astfel să sporim responsabilitatea mecanismului uh, vis-a-vis -vis de UE de statele membre, sporind legitimitatea democratică. E limpede că acțiunile vizează nu doar statele membre individuale, ci și zona euro în ansamblul ei. Mai mult decât atât, am obținut mai multă transparență și revizuire juridică a actelor sale, cum e cazul pentru orice uh, instituție comunitară. Aș sublinia că integrarea uh, mecanismului de stabilitate în cadrul juridic ar fi și o recunoaștere a importanței acestui mecanism de la lansarea acestuia. Și aș conchide indiferent de felul în care va evolua mecanismul european de stabilitate pe termen mediu și lung, e limpede că statele membre trebuie să respecte uh, Uh, sarcinile pentru acest mecanism prevăzut în tratate în relația UE cu statele membre. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte. Acum îi dăm cuvântul domnului raportor, domnul Manca. Vă rog. Ďakujem, pán predseda Vă mulțumesc, domnule președinte, și vreau să le mulțumesc și coraportorilor pentru colaborarea excelentă, raportorilor din umbră și tuturor acelora care s-au implicat. Vreau să spun în primul rând că statele membre nu vor putea singure să facă față riscurilor sistemice, riscuri sistemice care amenință fi stabilitatea financiară a Uniunii Europene. Nu vorbim doar despre firme care prosperă, de care ne vorbea domnul Marușec, ci vorbim și de firme, firmele care pot să fie afectate și odată cu ele să fie afectate întregi regiuni sau state întregi și să aibă probleme financiare. Pentru a putea face față unor asemenea provocări avem nevoie de instrumente. Caracterul interguvernamental pe care îl are astăzi mecanismul european de stabilitate duce la faptul că nu reacționează suficient de repede la șocurile financiare. De aceea e important ca FME să fie introdus în cadrul juridic al UE astfel încât să putem răspunde mai repede. Noi ne dorim ca înainte să se întâmple toate acestea să facem o reformă inteligentă, să fie revizuit ca tratatul în ceea ce privește mecanismul european de stabilitate și ne dorim să putem face față șocurilor pe viitor. Individualismul nu are ce căuta acum, doar împreună putem să asigurăm o stabilitate bună pentru zona euro și pentru întreaga unitate europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Manca. Astfel încheiem discuția noastră. Votul va avea loc mâine. L'ordine del giorno reca ora la relazione di... Acum pe ordinea noastră de zi avem raportul domnului Piper, protecția concurenței în domeniul transportului aerian, așa că dau cuvântul raportorului domnul Piper, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Suntem o Europa a libertății și o Europa a valorilor. O Europa care este pentru concurență loială și suntem o Uniune Europeană care atunci e puternică când e unită taxe americane pe mașinile europene, importuri chinezești ieftine pentru aluminiu și oțel. Când Uniunea Europeană dă dovadă de unitate, Trump și ceilalți nu pot să facă nimic împotriva industriei noastre. Bineînțeles că totul funcționează doar pe baze corespunzătoare și anume prin tratate comerciale pe care Uniunea Europeană le încheie cu toate colțurile lumii. O asemenea bază ne dorim cu acest nou regulament 8, 868. Ne dorim să ne asigurăm că există o protecție a concurenței și în domeniul aerian ca în alte domenii de care până acum OMC-ul nu se ocupa. Despre ce vorbim aici? În alte părți ale lumii, transportatorii aerieni sunt subvenționați la nivel național. Acest lucru duce la faptul că este afectat